în acest Parlament ați aplaudat cu două mâini că avem urgență climatică și totodată semnați un cec în alb pentru mari poluatori. Mi se pare absurd și inutil să adoptăm aceste proiecte pentru că avem o catastrofă climatică care se petrece. Și ce facem? Începem și continuăm, de fapt, să exploatăm resursele fosile. Mulțumesc, urmează doamna Silvia Modic. Arvoisa puhemies, äänestin tätä luetteloa vastaan koska se sisältää. doamnă președintă am votat împotriva acestei liste de proiecte de interes comun pentru că există acolo niște proiecte legate de energii fosile. Da, e adevărat că vorbim despre utilizarea gazului în perioada de tranziție, dar ce observăm? Observăm că e vorba de investiții pe 40-50 de ani, ori 40-50 de ani nu înseamnă tranziție. Avem nevoie de noi structuri energetice care să nu fie bazate pe energii fosile, pentru că toate acestea, de fapt, contravin obiectivelor noastre climatice, contravin acordului de la Paris. Ori noi am asumat o poziție clară și în nenumărate rânduri în acest sens. Aceste proiecte acum vor fi încă o dată examinate și să sperăm că de asta dată Comisia se va apleca serios asupra subiectului pentru a vedea exact cum stau, cum stau lucrurile și să țină seama și de părerea Parlamentului European. Vorbim despre urgență climatică. Parlamentul dorește să respecte prevederile acordului de la Paris și ne dorim de asemenea și o Europa care să fie neutră din punct de vedere al carbonului. Deci trebuie să scoatem de pe listă toate proiectele care contravin acestor obiective. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Bogdan Ronța. Votul de astăzi este o veste foarte bună pentru multe state membre ale Uniunii Europene, pentru că avem nevoie de gaze naturale care sunt, care reprezintă um, o sursă sustenabilă de energie electrică pentru multe state membre, mai ales din centrul și estul uh, Europei, pentru că aceste state pot, prin intermediul gazelor naturale, să își uh, modernizeze sistemele energetice. Mulțumită acestui vot, Parlamentul European a demonstrat că este posibil să găsim un uh, acord din punct, uh, din punctul de vedere al responsabilității energetice. Astfel putem să finanțăm proiecte importante pentru țările baltice, uh, interconectarea și cu instalații de gaz natural lichefiat, lucruri importante pentru independența noastră energetică, deci mulțumesc tuturor celor care au votat uh, pentru. Mulțumesc, domnul Sinci, are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Există o serie întreagă de proiecte, chiar și terminalul gazoduct insula, pe insula Cork. Și trebuie să ne gândim, trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri. Dacă te afli într-o poziție geografică precum cea a Croației, acest tip de proiecte riscă să fie un fel de amenințare pentru maestria noastră, pentru te- latura tehnologică și așa mai departe. Deci o astfel de abordare nouă ni se pare catastrofală. Sunt foarte multe proiecte pe această listă care sunt o amenințare la economia locală croată și deja uh, Uh, noi plătim foarte scump pentru apă, pentru gestionarea deșeurilor și așa mai departe. Nu uitați, Croația e destul de uh, îndepărtată de centrul Europei și din această cauză avem de asemenea și uh, o energie electrică foarte scumpă, pentru că, de fapt, energia noastră electrică traversează alte țări, Austria și așa mai departe. Deci noi plătim foarte mult pentru aceste proiecte și zic nu mulțumesc. Sincer, colegat. Mulțumesc. Acum Urmează domnul Giambatski, tot de la ECR, un minut. Da, eu am votat împotriva acestei obiecții, deoarece cred că ar trebui să punem odată capăt acestei nebunii. Ați votat împotriva gazoductelor, împotriva centralelor pe bază de cărbune, dar de fapt asta ce înseamnă? Că externalizați locurile de muncă. Le scoateți din Uniunea Europeană, ați votat împotriva societății europene și împotriva prosperității Europei. Și mai ales statele din estul Europei vor fi afectate. E frumoasă energia curată și fanteziile sunt minunate, mm. însă soarele nu strălucește și noaptea, iar vântul este foarte fluctuant. Prin urmare, um, toată ecologizarea asta este ceva stupid. Doamna Cumpula Natri. Mä pesei lista, joka on această listă a proiectelor de interes uh, comun uh, reprezintă, este o parte a unui uh, complex mai mare unei situații în care, prin care cerem uh, comisiei îmbunătățirea situației. Eu am fost uh, Um, negociatoare în, uh, pe dosarul uh, TNE, un dosar foarte important pentru o bună stabilire a priorităților climatice. Am discutat în acest context cu Comisia uh, Europeană faptul că trebuie să există o liniere între aceste proiecte de interes comun și obiectivele noastre climatice, pentru că uh, în 2050 să devenim neutri din punct de vedere uh, climatic. Cred că trebuie să fim foarte atenți ca uh, în, în legătură cu proiectele care pot să ceară din nou uh, să să ceară din nou uh, finanțare europeană. Există foarte multe proiecte care nu au putut să fie finanțate și acum trebuie să fim mai atenți la posibilitățile de eficientizare energetică. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc, am făcut parte din acei deputați care nu au susținut proiectele de interes comun de pe această listă, pentru că uh, noi vrem să avem o piață energetică în Europa care să funcționeze cât mai bine și trebuie să ținem seama și de aprovizionarea cu energie și, evident, investiții suplimentare ar duce la crearea de locuri de muncă, iar lista de proiectele energetice, de fapt, reprezintă un pachet și conține un anumit număr de proiecte cheie în Europa care ne vor permite să uh, îndeplinim obiectivele noastre energetice. Printre, pe listă mai sunt și noi proiecte, interconectorii, uh, su, numeroase uh, conex, uh, conexiuni uh, noi în rețelele uh, electrice și acestea sunt de, foarte importante pentru că vom avea astfel din ce în ce mai multe proiecte bazate pe energii regenerabile. Uh, de, da, de altfel ne dorim acest lucru pentru 70% de energie electrică din Europa până în 2030. Apoi, evident, mai sunt și proiecte pe gaz, dar gazul este pentru o misiune, perioadă de tranziție și vom avea posibilitatea pe viitor să înlocuim aceste energii fosile cu alte surse de energie. Mulțumesc, am închis aici lista vorbitorilor pe acest punct. Mergem la punctul următor, care este foarte important, o strategie a Uniunii Europene pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor în întreaga lume. Billy Kelleher, un minut, și apoi Thierry Mariani. Kelleher întâi. Da, eu am votat pentru această rezoluție și m-am pronunțat pe asta și în 2011, când Irlanda a modificat legislația în Parlament pentru a interzice acest act barbar. Indiferent de cultură, religie sau credință, acest act contravine principiului fundamental de a-ți putea proteja integritatea corporală, de a avea un drept la sănătate, uh, Așa că eu salut această rezoluție și cer Comisiei și statelor membre să protejeze Uniunea Europeană, să se asigure că legislația este adoptată ulterior de parlamentele naționale pentru a deveni și mai solidă, pentru a fi introdusă în Constituție, pentru ca cei care fac mutilarea genitală a femeilor, care încurajează și facilitează să fie pedepsiți. De asemenea, să existe servicii de suport, de sprijin pentru victime, pentru cele care au fost mutilate genital, să poată să fie ajutate și să aibă încredere în aceste servicii, deoarece această practică le afectează grav sănătatea. Deci salut călduros această moțiune și cer Parlamentelor Naționale să o aprobe în legislația lor. Mulțumesc frumos. domnul Thierry Mariani, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Evident că am votat pentru această rezoluție, pentru că excizarea este o violență de multe ori legată de niște concepții depășite și inadmisibile despre femei sau uh, chiar cu tendința islamistă. Și e o oroare care a ajuns pe uh, teritoriul european și e un scandal pentru că asta este asociat cu ideea unei migrații în masă. Uh, faptul că există astfel de tradiții uh, diferite e un argument al naivilor. Nu putem susține astfel de ideologii și asta apare și în rezoluția comună. Trebuie să spunem clar și răspicat că ne scârbesc astfel de practici care distrug ființa omenească și trebuie să facem o distinție între ceea ce șochează principiile uh, Uh, universale și ceea ce reprezintă o amenințare pentru continent. Avem 600 de mii de tineri, uh, tinere care au fost supuse unor astfel de practici. Până în prezent acest lucru a fost ignorat și e ceva foarte diferit de modelul de viață european care refuză astfel de practici. Deci trebuie să studiem cauzele. Iar cauzele sunt de fapt lipsa noastră de stăpânire față de migrație, faptul că avem un multiculturalism depășit care îmbină din ce în ce mai multe culturi extrem de diferite, tocmai de aceea am votat pentru această rezoluție. Mulțumesc foarte mult și următorul nostru uh, vorbitor este Johan Virginie, tot din partea ID, dar nu o văd în sală. Bun, atunci trecem la următoarea persoană, doamna Anne-Sophie Peltier, din partea GUE și eventual dacă doamna Virginie Johon revine, va vorbi atunci. Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur că am putut să adoptăm această rezoluție. Sigur că am votat pentru. După adoptarea rezoluției cu privire la aderarea UE la Convenția de la Istanbul în uh, noiembrie 99, Cred că, în sfârșit, trimitem un nou mesaj ferm cu privire la violența împotriva femeilor și egalitatea între femei și bărbați. ONU are printre obiectivele de dezvoltare durabilă eradicarea violenței uh, împotriva femeilor și genitale până în 2030. Cu toate acestea, 600 de milioane de femei din întreaga lume sunt afectate și 200 de milioane, cer scuze, se corectează vorbitoarea, și 600 de mii de femei care sunt uh, expuse la așa ceva în Europa. Este un atac împotriva spiritului și trupului femeii de fapt, este reflectarea unei inegalități între femei și bărbați și sunt de acord cu domnul Mariani, nu vrem să stigmatizăm religia, dar avem nevoie de o abordare sistematică pentru a combate acest fenomen, mai multă prevenție și emanciparea economică a femeilor. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Peletie. Urmează doamna Visniewska. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă, doamnelor și domnilor. Eu mă împotrivesc uh, oricărei forme de, de acte violente împotriva femeilor și în mod special mă împotrivesc acestei practici a uh, mutilării genitale uh, feminine o practică care există și în statele membre ale Uniunii Europene. Este o formă de violență incredibilă îndreptată împotriva tinerelor fete. Însă, anumite grupuri politice au încercat să-și promoveze uh, anumite chestiuni importante, ceea ce m-a determinat să nu pot fi de acord cu uh, tot textul acestei uh, rezoluții. La punctul J, punctul 5 și 21 și acestea sunt problematice pentru că se face trimitere la sănătatea reproductivă într-adevăr este mai greu să, îngri- să îngrijești o femeie mutilată genital după ce a dat naștere, însă acest lucru nu trebuie să devină o invitație de a avea avort. Și nu sunt de acord nici cu trimiterea la necesitatea ratificării Convenției de la uh, Istanbul. Doamna Anderson, prin această rezoluție ne pronunțăm ferm împotriva acestei practici. Însă, din păcate, um, nu am depășit uh, un act uh, simbolic. Uh, acest, această practică nu se combate prin discursuri um, goale, lipsite de conținut în același timp în uh, decembrie um, s-a votat împotriva inițiativei pe care am adus-o eu. Nu este de asemenea util dacă se dă prioritate doar uh, uh, fetelor care sunt în pericol să facă obiectul acestei practici. Pur și simplu, tot mai multe fete, asemenea fete Uh, vor veni înspre, uh, înspre Europa și se vor afla într-o asemenea uh, situație riscantă. Știm cu toții că islamul um, nu respectă drepturile femeilor și dacă nu spunem lucrurilor pe nume, nu vom reuși să, să rezolvăm această problemă. Tocmai de aceea uh, aș dori să spun că Uh, fenomenul mutilării genitale europe, uh, um, feminine nu are nicio legătură cu Europa, așa cum nu are nicio legătură cu Europa nici islamul. Mulțumesc, care cuvântul acum doamna Bruna. Sute de mii de femei au fost uh, victimele acestor mutilări genitale. Dacă această practică există în Europa, nu sunt europene. Nu, le, nu regăsim mm. nici în istorie, nici în tradiții, nici în preceptele religioase. Au fost doar câteva cazuri marginale pe secolul XVIII uh, și era automutilare. Excizia în Europa este exclusiv uh, o tradiție a populațiilor imigrante care nu au fost um, integrate în civilizația europeană și faptul că se dezvoltă această practică, asta demonstrează că suntem luați cu alsați de imigrație. Și dacă putem să luptăm împotriva acestei bar, practici barbare în afara Uniunii Europene, trebuie să o facem acolo și nu să importăm aceste probleme în Europa, așa cum sugerează Convenția de la Istanbul. 30 de milioane de femei în uh, lume sunt amenințate de această practică. Trebuie deci să le protejăm, dar acolo, în țările lor, și să nu transformăm mutilarea genitală drept uh, un motiv suplimentar de imigrație. Mulțumesc foarte mult, domnișoară. Acum urmează domnul Hiri Pospișil de la PPE. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Desigur, am susținut această rezoluție pentru că aceste practici sunt uh, cu totul și cu totul inacceptabile, reprezintă o călcare în picioare a drepturilor omului. Ar fi bine dacă, ca urmare acestei rezoluții, statele membre ar, col- ar colabora mai bine între ele și ar combate mai ferm uh, această uh, infracțiune ar fi bine dacă nu ne-am limitat la mm, cuvinte pe hârtie, ci dacă ar urma și rezultate concrete în această luptă. Din forțele pol- uh, polițienești, de exemplu, ar trebui să se implice mai mult și asemenea fapte ar trebui să fie pedepsite cu sentințe mai drastice în uh, Uniunea Europeană. În ceea ce privește uh, statele terțe, sprijinul economic ar trebui să fie legat de modul în care sunt respectate drepturile omului, de exemplu, și a femeilor. Doamna Stegru, de acum un minut. Tak, fru talman. Flickan... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Fetele sunt întâi imobilizate și apoi li se retează clitorisul. Și apoi se coase rana. Consecințele sunt pe toată durata vieții, durere, traumă psihologică și multe alte probleme la naștere, în timpul ciclului menstrual și în timpul actului sexual. Uneori, fetele pot chiar să moară. cei care comit asemenea acte de tortură trebuie deferiți instanței. La 38 de ani după ce am adoptat legislație împotriva acestei practici în Suedia, nimeni încă nu a fost condamnat pentru așa ceva. Din nou, vedem că guvernul Suediei a făcut prea puține prea târziu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte. Următorul vorbitor este Guido Reil de la ID doamnă președintă. Am votat astăzi o declarație în ceea ce privește mutilarea genitală. Despre ce vorbim? Cine este vizat de această practică? Sunt vizate tinere fete în vârsta între 13 și 14 ani, care, fără niciun fel de anestezie, în cărora li se taie uh, clitorisul, Um, labile externe, labile uh, interne, după care sunt uh, cusute de sus până jos, până și mai rămâne doar o mică gaură. Și în uh, ziua în care se căsătoresc, în noaptea nunții, sunt tăiate din nou de soți cu un cuțit. Este un act incredibil de barbar. Și uh, un act care a trebuit să fie uh, suportat în secolul 21 uh, de 200 de milioane de, de femei. Și unde se întâmplă așa ceva? În uh, statele islamice. Și trebuie să discutăm despre acest lucru, pentru că se întâmplă în statele islamice și în urma migrației, uh, acest uh, act incredibil de, barba, de barbaric a ajuns și în Europa și cred că trebuie să punem capăt acestei nebunii Doamna Fitzgerald. Thank you, I support this. Mulțumesc. Eu sunt în favoarea acestei rezoluții și mă bucur să văd că atât de mulți colegi din Parlament o susțin. Mutilarea genitală a femeilor este un act de violență sexuală și psihologică și se practică împotriva copilelor și fetelor până la vârsta de 15 ani. 200 de milioane de victime în lumea întreagă. Nu este ceva ce se întâmplă doar pe continentul african. Aceasta e prejudecata. 97% din femeile din Guinea au fost supuse la așa ceva, 45% din fetele sub vârsta de 14 10 ani, în Etiopia 65% din femei, dar să știți că se întâmplă și în alte țări din lumea întreagă. Se întâmplă în Indonezia, Malezia, America de Sud și chiar și aici în Europa. Să nu uităm că sunt 118 fete tinere care vin la școală, la cluburi, care participă la comunități și care sunt uh, victime posibile. Trebuie să avem toleranță zero pentru așa ceva și mă bucur să văd că în tot continentul și în alte continente se conștientizează. În Nairobi am văzut uh, tineri care s-au pronunțat împotriva mutilării genitale a femeilor, dar trebuie să avem o strategie mai cuprinzătoare pentru a eradica acest fenomen. Mulțumesc foarte mult! Urmează acum de la ECR Margarita de la Pisa Carion. Aveți cuvântul. Muchísimas gracias por darme la palabra. Mulțumesc foarte mult! votul nostru trebuie să atragă atenția. Suntem împotriva uh, mutilării genitale feminine, dar nu putem să ținem seama doar de o, că este, să spunem că este doar de o formă de discriminare a femeilor, așa cum se scrie în document. De fapt, asta ar fi parte din problemă, pentru că e ceva care depășește acest lucru. În fond, nu considerăm o femeie drept o persoană să, și uh, vrem să-i ucidem dorințele, aspirațiile. Singura intenție este să transformăm femeia într-o sclavă și deși textul acesta neagă acest lucru, să știți că până la urmă totuși este o problemă de religie, de cultură, nu doar de poziția bărbatului față de femei, ci și de femei față de femei, femei la plural față de alte femei. Și s-a folosit acest subiect dureros pentru a mobiliza agenda feminină, în timp ce cei care promovează acest lucru uh, trec sub tăcere această practică barbară. Având în vedere valorile creștine, occidentale, e bine, femeia nu a avut niciodată astfel de probleme. Și ca să subliniem aceste valori, devine ceva urgent, pentru că trebuie să evităm confuziile. Nu putem avea o strategie de succes dacă ignorăm cauzele profunde ale problemei. Mulțumesc foarte mult și urmează domnul Botoș Marius, Vlad Marius, din partea Renew. Human beings are not property Mulțumesc, doamnă președinte. Fi, ființele umane nu sunt bunul cuiva și nici copiii. Întotdeauna am spus foarte clar că vrem să putem face alegeri proprii când e vorba de propriul corp. Însă milioane de femei în fiecare an nu pot să se bucure de acest drept. Fete de la vârsta de o lună până la 15 ani sunt supuse la mutilare genitale fără niciun alt motiv decât că s-a mai făcut și unei mame sau unei bunici altcuiva din familie. Nu există niciun beneficiu de pe urma acestei proceduri și sunt prea multe pericole de sănătate. Infecție, sângerare excesivă, disconfort, uh, sterilitate și chiar um, avort spontan sau moartea. Nu putem uh, lăsa fetele care devin, uh, care vin aici și să fie luate, duse în țări unde aceste practici încă sunt în vogă și se fac. Trebuie să protejăm drepturile omului, iar uh, dreptul de a nu fi mutilată este un astfel de drept. Dacă vrem ca ele să devină membre ale societății noastre, dacă vrem să devină cetățene sănătoase, trebuie să le protejăm acum când au nevoie cel mai mult. Am votat pentru această rezoluție și mi se pare că ăsta e un început bun. Mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte. Urmează acum Doamna Veronica Vrecionova de la ECR, aveți cuvântul. Din z nejstrašnějších činů, které lze zahrnout do násilí na... Vă mulțumesc. Mutilarea genitală feminină este unul din cele mai groaznice acte de violență împotriva femeilor care se confruntă cu dureri fizice, cu consecințe traumatice, psihice și este groaznic faptul că în zeci de țări, în secolul 21, există această practică um, chiar și în Uniunea Europeană trăiesc 600.000 de femei care au, uh, au fost mutilate din punct de vedere uh, genital și alte sute de mii de femei care uh, riscă să facă obiectul acestei uh, practici. Avem nevoie de, de de pași concreți pentru a combate acest fenomen nu va fi uh, suficient să introducem cote doar. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Zahradil. Uh, vă mulțumesc, doamnă vicepreședintă. Cred că cu toții suntem uh, de acord aici în Parlamentul European că este necesar să interzicem această practică inumană. Aș dori să vă aduc aminte că grupul nostru politic, grupul politic uh, uh ECR și o colegă de-a noastră a propus o, acti- o activistă din uh, Kenya pentru a primi uh, premiul uh, uh Saharov, o activistă care uh, luptă împotriva acestei, acestei, acestei practici uh, inumane și vom continua lupta în această direcție și avem și planuri uh, concrete. Aș dori să vă invit uh, și pe dumneavoastră, doamnă uh, vicepreședintă, să participați la un eveniment organizat de noi. Și am votat, desigur, pentru această rezoluție. Mulțumesc că am ajuns la sfârșitul acestui punct de, de pe ordinea de zi. Continuăm cu explicarea voturilor privind procesele automatizate de, decizionale. Are cuvântul în primul rând doamna Pelotia, apoi doamna Vișnevska, dar acum doamna Pelotia. Mulțumesc, doamna președinte. Am votat pentru această rezoluție care, după părerea mea, merge în direcția potrivită, adică protejarea și datelor, protecția consumatorilor și aș dori de asemenea să recunosc angajamentul președintei Comisiei IMCO. Uh, dacă am avea știință fără conștiință, am avea de pierdut. De aceea trebuie să fim atenți la te- noile tehnologii și la inteligența artificială. Într-adevăr, nu e vorba de algoritmi care să poată astăzi să gestioneze sectoare întregi ale societății. În viața noastră de zi cu zi, gândiți-vă la reclamații, la operațiuni bancare. Uh, de aceea vă atrag atenția asupra a două aspecte, unde, după părerea mea, textul ar fi putut să fie mai ambițios. În materie de transparență, care este ceva esențial pentru a avea încredere din partea cetățenilor cetățenilor. De asemenea, putem consolida textul și să ne asigurăm că softurile nu vor fi niciodată discriminatorii față de persoanele cele mai vulnerabile. Da, pentru știință, da, pentru progres, cu condiția ca aceste lucruri să fie îmbinate armonios cu etică și morală. Mulțumesc foarte mult și urmează doamna Vișnevska. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Głosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie Mulțumesc, doamna președinte. Am votat pentru această propunere de rezoluție pentru protecția consumatorilor, deoarece vreau să avem o liberă circulație a bunurilor și serviciilor în UE și să existe o automatizare a proceselor decizionale. Eu cred că inteligența artificială are un potențial uriaș care facilitează viața cetățenilor. Avem aplicații în diverse sectoare, este uh, ceva ce ne poate ajuta să creștem productivitatea, să inovăm, să simplificăm procesele care sunt complicate. Dar, înainte de orice, trebuie să existe o garanție, o siguranță pentru cetățean. E important ca toate prevederile juridice să fie clare, să nu descurajeze companiile europene, deci să nu fie împovărătoare și uh, această rezoluție merge în direcția cea bună și ne va ajuta să găsim un echilibru. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează acum domnul Lucas Cohut. Un minut. for the Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Um, procesul, uh, un proces decizional automatizat este definit ca găsirea unei decizii în uh, lipsa intervenției uh, unui uh, om. Și există câteva exemple în acest sens o decizie online de a da un credit, de a angaja pe cineva, pornind doar de la mm, niște algoritmi. Există o serie de decizii care pot fi luate astfel mai rapid, dar care sunt și riscurile de stabilire a profilurilor unor consumatori. Trebuie să înțelegem care sunt aceste riscuri. Acesta este motivul pentru care am votat această rezoluție care cere eh, Comisiei Europene să uh,

consumatorul final trebuie să aibă parte la acces în ceea ce privește modul cum inteligența artificială și uh, procesele automatizate ne influențează viața de zi cu zi deci de mai multă transparență este nevoie de aceea am susținut această rezoluție. mulțumesc domnule mick mulțumesc încă o dată doamnă președintă Procesele decizionale automate și inteligența artificială vor schimba modul în care consumatorii, piețele și societatea funcționează. Trebuie să ne asigurăm că oamenii sunt protejați împotriva oricăror practici comerciale incorrecte sau nedrepte și că toate procesele sunt transparente și că nu se face niciun fel profilarea. De aceea, automatizarea deciziilor trebuie supravegheată de părți terțe. Oamenii trebuie să poată să conteste deciziile și Comisia trebuie să se asigure că cadrul uh, privind de sigura, siguranța și fiabilitatea se respectă, că există uh, supraveghere și pe partea națională. Trebuie să fim atenți ca datele să nu fie concentrate în mâna câtorva actori privați uh, mari și să se respecte GDPR, să se respecte uh, viața privată. Mulțumesc foarte mult. Acum urmează ultimul vorbitor pe acest punct, doamna Clun de la TT. Vă mulțumesc, doamna președinte. Inteligența artificială Uh, face posibilă procesarea mm, mult mai rapidă a unui volum mult mai mare de informații decât ar putea să o facă oamenii. Este o chestiune prezentă în tot, în tot mai multe sectoare din uh, viața noastră. Um, să iau decizii în urma unor uh, algoritmi, ceea ce afectează, de exemplu, accesul la creditare, la, la, trata, la tratamente medicale, la pronunțarea anumitor sentințe judecătorești chiar. Și Uh, cred că este nevoie să, să întărim cadrul legislativ pentru a proteja consumatorii în acest context, pentru că aceștia să nu facă obiectul unor practici discriminatorii, să eliminăm uh, riscurile legate de transparența sau lipsa transparenței uh, în aceste decizii. Până la urmă, este important să ne asigurăm că normele, standardele Uniunii Europene um, sunt uh, actualizate și pentru epoca digitală. Mulțumesc. Continuăm cu mandatul propus de negociere pentru negocierile în vederea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Domnul Kelleher este primul care are cuvântul. Uh, thank you, uh, Mulțumesc, doamna vicepreședinte. Sal, uh, sunt încântat de posibilitatea de a evoca acest uh, acord de parteneriat foarte important în contextul Irlandei și cetățenilor din Irlanda de Nord. E vorba mai întâi de un acord de natură comercială cu Uniunea Europeană ce va fi încheiat în următoarele luni și de asemenea e foarte important ca cetățenii irlandezi să, fie, să nu fie pierduți din vedere în aceste dezbate, pentru că sunt mii și mii de cetățeni irlandezi care sunt cetățeni de asemenea Uniunea Europene europene care acum trăiesc în Irlanda de Nord în afara Uniunii Europene. Și eu cred că trebuie atunci când dezbatem aceste uh, lucruri și, uh, sincer, insist încă o dată să ținem seama de îngrijorările multor cetățeni irlandezi care se află în Irlanda de Nord. Trebuie să fie în atenția noastră în mod prioritar. Și acest lucru trebuie preluat în viitorul acord și, în final, recunoașterea calificărilor profesionale, de asemenea, trebuie să fie uh, garantată în așa fel încât oamenii să poată să lucreze de ambele părți ale frontierei, iar calificările lor să fie recunoscute peste tot, și în Regatul Unit și în Uniunea Europeană. Asta e foarte important și chiar aș spune esențial pentru libera circulație. Mulțumesc foarte mult. Acum de la ID, Thierry Mariani. Mulțumesc, doamnă președinte. Colegii britanici au părăsit acest hemiciclu. Avem uh, și amintiri frumoase, dar uh, nu-l uităm nici pe Nigel Farage. Ei, uh, el și partidul lui a încercat să creeze o identitate proprie, spunând că nu vor să se scufunde în vidul european. E acum, ce facem în Europa pentru a evita toate aceste copilării provocatoare care îi spuneau că suveranitatea britanică e amenințată. Avem uh, un uh, argument uh, foarte bun în cazul Brexitului. Um, au spus că nu se respectă echilibrul între națiuni, că nu se face uz de tact, nu se face uz de bun simț. Dezbaterea cu privire la Brexit a fost ca o bătaie în curtea școlii. Aici ne aduce aroganța atunci când uh, unele popoare care nu vor decât uh, să se facă respectate cer să fie ascultate. Eu de asta m-am abținut. Mulțumesc foarte mult. Acum de la PP, Francis Fitzgerald. Vă mulțumesc că am votat pentru această rezoluție care stabilește poziția Parlamentului European uh, când vine vorba de relațiile viitoare între Regatul Unit și Uniunea Europeană încheierea unui nou acord comercial cu Regatul Unit trebuie să fie o prioritate pentru Uniunea Europeană în uh, lunile care urmează. Pentru acest lucru este nevoie de un angajament din partea ambelor părți și declarațiile ambivalente care se fac uneori din partea Regatului Unit nu sunt utile în acest sens. Va fi uh, foarte, un acord comercial ar fi extrem de important pentru Uniunea Europeană și în mod special pentru Irlanda și, Irlanda uh, și Irlanda de Nord. Și foarte important um, este o egalitate de șanse în contextul uh, acestui acord comercial și sper că putem să lucrăm împreună cu Regatul Unit pentru a avea o relație reciproc uh, benefică, pentru că ambele părți ar avea de câștigat însă ce este și mai important ar fi păstrarea păcii în uh, Irlanda de Nord. Acordul final nu poate să pericliteze pacea garantată și instaurată prin acordul din uh, uh, Vinerea Mare și relațiile viitoare nu pot înlocui ce s-a prevăzut deja în acordul de retragere. Drept urmare, situația trebuie să fie uh, monitorizată îndeaproape în următoarele luni. Mulțumesc, doamna Vișnievska. Mulțumesc, doamnă președinte. Relațiile dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit trebuie să fie stabilite deja astăzi și rezoluția aceasta cuprinde liniile directoare uh, pe care Parlamentul le înmânează Comisiei pentru a negocia acest nou parteneriat cu Regatul Unit. Rezoluția abordează o serie întreagă de politici împărțite pe categorii, parteneriat economic, chestiuni sectoriale mai specifice și cooperare tematică și parteneriat în materie de securitate și afaceri externe. Este evident faptul că o țară terță nu poate avea aceleași drepturi și prerogative și aceleași avantaje precum un stat membru. Dar trebuie să ne amintim că viitoarele relații între Uniunea Europeană și Regatul Unit vor trebui să fie cât mai bune cu putință și să se bazeze pe cooperare. Regatul Unit nu mai face parte din Uniunea Europeană, dar rămâne în continuare o mare țară europeană uh, și e legat de alte țări europene prin istorie, prin economie, prin cooperare. Deci este în interesul nostru reciproc ca relațiile noastre să fie cât mai bune cu putință. Din acest motiv am votat pentru adoptarea acestei rezoluții. Mihaela Șoidrova, solită, EPP-ul Mulțumesc. Care acum acum, doamna Șoidrova? Vă mulțumesc, domnilor și domnilor. Chiar dacă nu am fost uh, de acord ca Regatul Unii să se retragă din uh, Uniunea Europeană, nu mi-a rămas uh, altceva de făcut decât să susțin un mandat de negociere pentru a găsi relațiile viitoare de cooperare cu Regatul Unit. Pentru mine, a fost uh, important uh, că Parlamentul European s-a pronunțat într-un mod transpartinic și că Uniunea Europeană își păstrează unitatea față de acest subiect. Mă bucură faptul că toată lumea insistă asupra importanței unei relații cât mai strânse între noi pe viitor. Am luat notă de faptul că Regatul Unit dorește să încheie un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană și ne dorim ca Uh, barierele în calea relațiilor comerciale să fie cât mai reduse, astfel încât produsele uh, alimentare și toate bunurile care ajung pe piața internă să respecte standardele uh, europene. Parlamentul European dorește să păstreze drepturile cetățenilor europeni și a familiilor acestora care provin din Europeană și trăiesc în Regatul Unit. Mulțumesc! Mulțumesc! Care cuvântul domnul Pospișil, un minut. Vă mulțumesc! Am votat și eu pentru acest mandat și mi se pare E foarte important să fie respectate două condiții. În primul rând, să discutăm uh, cu toată claritatea despre drepturile cetățenilor europeni și despre drepturile cetățenilor uh, britanici, inclusiv dreptul de liberă circulație, pentru ca acest acord să fie în beneficiul uh, tuturor cetățenilor în uh, Marea Britanie trăiesc 30.000 de cetățeni cehi care trebuie să se bucure de sprijinul nostru. Um, relațiile comerciale viitoare trebuie să uh, permită uh, avantaje exportatorilor din ambele părți. Brexitul nu trebuie să reprezinte un um, dezavantaj pentru exporturile din Republica Cehă în Regatul Unit. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul uh, Bompard. Ba nu, eu. Da, domnule Polceac, mă scuzați, am uitat. Aveți cuvântul în partea PP-ului, domnul Polceac z brexitu a musím říci že přeji velké británii hodně úspěchů. na druhou pentru mine Brexitul a fost un eveniment nefericit, doresc să urez succes Regatului Unit pe viitor și am votat pentru acest mandat din mai multe motive. Eu consider că încă nu am evitat posibilitatea de a ajunge la o retragere din Uniunea Europeană a Regatului Unit în lipsa unui uh, acord. Mm, și doamna Șoidrova s-a referit la faptul că există o serie de condiții asupra cărora trebuie să insistăm. Este vorba de relațiile între Irlanda și Irlanda de Nord, standardele în agricultură, standardele de mediu. Sunt chestiuni care, pe care trebuie să le monitorizăm și nu putem să fim șantaj, șantajați uh, printr-un calendar prea strâns uh, trasat, de exemplu, nu trebuie să uităm că trebuie să fie implicate și uh, parlamentele regionale în ratificarea acestui acord. Acum, domnul Bompar. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, mandatul de negociere cu Regatul Unit pregătește calea pentru cel mai mare acord de liber schimb încheiat vreodată de Uniunea Europeană. Sigur, ca întotdeauna, acest uh, mandat este bazat pe intenții minunate în ce privește respectarea drepturilor noastre, însă să nu ne lăsăm amăgiți, pentru că, de fapt, găsim faptul că uh, cei care negociază sunt niște ideologi care se încăpățânează și, de fapt, uh, suveranitatea popoarelor europeană va avea de suferit în, da, în beneficiul intereselor private. Pentru a răspunde la criza climatică avem nevoie de îmbunătățirea mecanismelor pieței și o cooperare cu uh, NATO, uh, cu uh, partea militară. Nu știu dacă va mai funcționa, pentru că este o alianță deja depășită. Un, Uniunea este acum mai mică și totul pare să continue ca până acum. Nu s-a învățat nimic de aici. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum domnul Ilhan Kiuciuc de la Riniu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 Tocmai ne-am dat seama că nu s-a auzit. Vă rog să reluați. Eu pot rezoluție. Mulțumesc, doamna președinte. Eu am sprijinit rezoluția de astăzi, deoarece avem nevoie de un acord cuprinzător între UE și Regatul Unit. Avem nevoie de un parteneriat ambițios și avem mai multe obiective pe care le urmărim. Marea Britanie ar putea oare să semneze acordul de liber schimb de una singură? Da. Tocmai de aceea avem nevoie de un acord uh, care să excludă orice taxe vamale, dar și dumpingul. Însă prim-ministrul Johnson văd că urmărește altceva, um, ceva pe model canadian sau australian. Cu una din țări avem restricții, cu cealaltă

Vă mulțumesc, doamnă președintă. Regret faptul că Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană. Consecințele acestei decizii vor deveni evidente pentru toată lumea la un moment dat. Negocierile viitoare nu vor fi deloc ușoare și tocmai de aceea Parlamentul European trebuie să fie implicat în Uh, purtarea acestor negociere, pentru că este instituția aleasă direct de cetățenii europeni și care trebuie să le uh, apere uh, drepturile. Parteneriatul viitor trebuie să se bazeze pe drepturile și responsabilitățile ambelor părți și pe faptul că Regatul Unit nu mai este un stat membru al Uniunii Europene în uh, această rezoluție au fost uh, incluse toate chestiunile importante pronunțate de, uh, de comisiile Parlamentului European uh, competente pe diferite sectoare. Mulțumesc. Are acum cuvântul în numele CR, domnul Roncea. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi Iată că ne aflăm într-o situație fără precedent. Uniunea Europeană, după Brexit, e o... este importantă, dar este totuși slăbită. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Vom lansa negocieri pentru a obține un acord cu Regatul Unit în așa fel încât să vedem care vor fi modalitățile practicele acestei noi relații. Eu vreau să-i urez domnului Barnier să găsească cel mai bun rezultat posibil, dar vreau să urez și tuturor locuitorilor din Regatul Unit și din Uniunea Europeană să aibă relații foarte bune pe viitor. E foarte important acest lucru. În așa fel încât să stingem focul oarecum, în așa fel încât să putem privi spre viitor. Royal, Regatul Unit este o țară foarte importantă care are un, un rol cheie în multe aspecte, cum ar fi, spre exemplu, secundar securitatea. Mă gândesc că cetățenii și europeni și britanici, dar și cetățenii întregii lumi ar trebui să nu fie pierduți din vedere. Trebuie să ținem seama de ei mai întâi. Avem nevoie de Europa sigură, o lume sigură. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Urmează domnul Zambaschi. Um, you, Doamna Clun, mulțumesc. E nevoie de un acord și în momentul în care va fi finalizat trebuie să Obține și aprobarea acestui Parlament. Tocmai de aceea am uh, votat rezoluția de astăzi care stabilește prioritățile noastre și ce credem noi că ar trebui să conțină acordul. În special uh, trimiterea la acordul din uh, Vinerea Mare și faptul că trebuie menținută pacea pe insula irlandeză. Comisia a menționat faptul că mandatul pentru negocieri va fi respectat, e nevoie de un acord uh, care să fie reciproc avantajos. Trebuie să ne asigurăm că companiile europene nu sunt dezavantajate și trebuie să-i protejăm pe consumatorii europeni. Este practic ceva unic. Cea de-a șasea economie a lumii, fost membră, membru a Uniunii Europene și primul care a părăsit Uniunea. Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Sikorski de la PP. Un minut. President. Doamna președintă, am votat pentru acest acord pentru că el ne protejează în mod adecvat interesele, însă ținând seama de situația în care ne aflăm, de liniile roșii ale guvernului britanic, faptul că nu dorește să facă parte dintr-o nevamală, că nu-și dorește um, jurisprud- acceptarea jurisprudenței CEJ și nu-și dorește uh, libera circulație, foarte probabil acordul va fi unul uh, nu foarte cuprinzător și toate minciunile profesate de populiștii din uh, Regatul Unit încep să fie dezvăluite ca atare. Uh, de exemplu, faptul că nu vor exista verificări uh, vamale între, pe, pe Marea Irlandei, de exemplu. Și, din păcate, ne confruntăm cu acest dezastru al Regatului Unit care se retrage din cel mai mare bloc de liber schimb din lume. Mulțumesc! Această rundă va fi încheiată de domnul Kelly. Ca și grupul nostru și eu am fost încântat să susținem uh, această rezoluție. Este un element cheie în viitoarele negocieri a relațiilor dintre Regatul Unit și uh, Uniunea Europeană. Salutăm faptul că textul oglindește ambiția noastră și de, uh, amploarea declarațiilor noastre și ne dorim un parteneriat amplu cu Regatul Unit. E foarte important ca o aplicare eficientă a acordului din Vinerea Mare să continue în continuare și să în momentul în care vor avea loc aceste negocieri. Și acest lucru lucru este prevăzut și în mandat. Trebuie să punem accentul pe protejarea acestui acord din Vinerea Mare și să acoperim toate domeniile. Și protejarea acestui acord și menținerea unor interese comune reprezintă în continuare priorități cheie pentru noi. Și Uh, evident, priorități și pentru Uniunea celor 27. Mulțumesc colegilor pentru sprijinul permanent acordat față de aceste priorități și am speranța că vom avea o cooperare sinceră cu Regatul Unit și că vom ajunge la un astfel de acord. Mulțumesc foarte mult! bankról a 2018 as éves jelentésről beszélünk és az első felszólalunk mikvá lesz, parancsoljon. trecem acum la raportul cu privire la bec. Domnul Nicolas. Domnul Wallace are cuvântul. Uh, the Irish Central Bank. Domnule președinte, încă există uh, obligațiuni foarte valoroase care au rezultat în urma um, crizei din 2008, dar BCE, BEC insistă în continuare că cei 31 de miliarde de euro o să fie scoași din circulație. Uh, uh, irlandezii au suferit în urma unui deceniu de austeritate și uh, se continuă această politică împotriva Irlandei. Criza zonei euro a oferit un pretext pentru pactul fiscal din 2012, care a fost in- instituționalizat și făcut permanent, continuându-se programele de austeritate. S-a ajuns la acest vis, la separarea politicilor democratice de cele economice. Alegerile nu au schimbat nimic. Beck și doamna Lagarde au îngenunchiat Irlanda. Nu îmi amintesc niciun raport despre Irlanda din ultimii ani care să menționeze acest lucru. Nu trebuie să uităm și ne opunem. Mulțumesc. Urmează domnul Weiners. Tak, fru talman. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi, majoritatea membrilor Parlamentului European a cerut uh, de câteva ori ca Suedia să adopte moneda euro. În raport spuneți că Suedia trebuie, în mod obligatoriu, să adopte moneda euro. Totuși, în 2003 noi am avut un uh, referendum în care o majoritate solidă a votat împotriva uh, intrării în uh, zona euro. Știm că sunt cinci țări membre care nu au adoptat moneda euro. Noi vrem să păstrăm coroana suedeză. Ce nu înțelegeți din chestia asta? Vă numiți democrați, dar vă purtați ca niște oameni nedemocratici și aroganți care nu respectă voința popoarelor. Poate că avem un uh, guvern slab care n-a fost uh, în stare să negocieze o excepție pentru Suedia în ce privește euro, dar noi nu vrem euro și vrem să ne asigurăm că vom obține un opt-out. Mulțumesc, spune doamna președinte. Următorul este doamna Obrigue. Mulțumesc. Acum câteva luni toată lumea aplauda numirea unei femei la șefia BCE. Dar să nu le lăsăm induși în eroare pentru că este de fapt, doar un singur copac care ascunde toată pădurea, pentru că în continuare sexismul este în toi. Am adus câteva poze aici a celor care decid uh, guvernanța economică și monetară a zonei euro. Aici, uh, formul director al BCE, două femei din șase. Consiliul de guvernatori din BCE, două femei din 25 de persoane iar lista este în continuare foarte lungă, iar Comisia Econ nu este deloc mai bine cu 11 femei din 60 de membri. Deci se pare că nu există femei competente pentru aceste posturi, cum ne-a explicat un deputat de dreapta în comisia noastră. Nu e deloc serios. O astfel de inegalitate nu este tolerabilă, trebuie să luăm măsuri obligatorii, să fim siguri, femeile nu o să se mai lase intimidate, nici marginalizate. Avem uh, locul nostru la um, ghidonul uh, tuturor acestor decizii și trebuie să fim luate în serios. Mulțumesc pentru intervenție. Acum, doamna Daly, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucur să o văd aici pe doamna Lagarde. Ieri sunteți amăcită că n-am avut ocazia să îi atrag atenția asupra acestor subiecte, pentru că este uh, o persoană foarte celebră, mai ales în Irlanda, pentru rolul său la femei și pe, pentru măsurile strivitoare de austeritate, de austeritate impuse uh, Irlandei. Am avut parte în Irlanda de un deceniu pierdut. Costul a fost de 64 de miliarde uh, în bani, dar costul uman ei bine, pe acesta încă îl plătim în ceea ce privește statul social, locuirea, malnutriție în rândul copiilor, um, oameni care își pierd uh, oameni, uh, uh, membrii familiei în spitale și cetățenii irlandezi au plătit prețul atunci când Fianna Fáil și Fianna Gael, partidele responsabile, au primit bătaie în alegeri. Și asta urmează. Neoliberalismul care a ghidat până acum BCE-ul nu va mai fi tolerat de cetățeni. Mulțumesc. Dau acum cuvântul uh, doamnei Silvia Modic. Un minut. Da, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Cea mai mare problemă financiară în Uniunea Europeană este reprezentată chiar de pactul de stabilitate care, reprezint, care face imposibile politi, politicile uh, ciclice proactive și, de asemenea, face imposibilă investiția în climă și în economia neutră din punct de vedere a uh, emisiilor de carbon. BCE-ul are aceleași obligații de a, face, uh, de a lua parte la activitățile de protejare a climei, e parte din mandatul său. Pentru că, dincolo de mandatul de a păstra uh, stabilitatea prețurilor, să nu uităm că această criză ecologică este una foarte gravă. Miliarde au fost pompate în uh, piețele financiare pentru a susține băncile și celălalt jucători financiari. Aceiași bani ar trebui să fie direcționați către activități pentru uh, climă. Din nefericire, un lucru care nu a fost uh, agreat la votul de astăzi a fost uh, să, ca BCE să poată cumpăra obligațiuni verzi. Face parte din mandat și e păcat că n-am acceptat, eu am votat